de deschidere pe 28 uh, februarie 2018 al ședinței, am primit o cerere din partea GUE și Verzi, Alianța Liberă Europeană, o cerere așadar de a supune la